DG Envy, DG Climate și DG Mare de la Comisia Executivă. Așadar, cum vom proceda? Așadar, cu acest schimb de opinii, în primul rând, o să dau cuvântul Do o să dau cuvântul uh, din nou. Uh, se întrerupe domnul președinte uh, domnei Haja de la DV apoi uh, doamnei Semedo de la FAO și apoi comisiei, doamna Carla Montesini. Apoi vom avea posibilitatea ca timp de 40 minute colegii să pună întrebări în mai multe runde, deci cu totul timp de 40 de minute. Apoi dau cuvântul înapoi doamnei uh, Maria Elena Semedu pentru a trage concluzii, dar și o să îi dau cuvântul domnului Seb Dance. Uh, imediat am să dau cuvântul doamnei Semedo și vreau să vă mai spun că avem vizitatori din partea domnului Hösling, care sunt uh, reprezentați aici, Doamna domnul Cioca, Confragri Cultura, organizație italiană de protecție a întreprinderilor agricole și de asemenea invitația domnului Flanagan, care sunt prezenți în sală. Îi întâmpin pe toți, îi salut, vă mulțumesc pentru prezență și dau cuvântul colegei de la DV. Thank you, co-chair. Mulțumesc foarte mult, domnule co președinte. Ca și medic pediatru, pentru mine acest subiect este extrem de important, de drag mie. De aceea am și solicitat să mă găsesc în această poziție astăzi, acum câteva zile, deși sunt totuși uh, proaspăt sosită în Parlament. Vă mulțumesc pentru că abordați acest subiect având în vedere cât de gravă e situația în acest domeniu în lume. E bine că purtăm acest schimb de vederi astăzi și mă bucur că sunt prezente astăzi aici uh, împreună cu colegii de la DV de asemenea. Dreptul de a mânca uh, pe și de a nu fi victima malnutriției este un drept uman Iată de ce e nevoie de un acces la alimentație adecvată pentru toată lumea. În uh, septembrie 2015, guvernele din principalele statele lumii au hotărât să definească un cadru de acțiune viitor când au adoptat uh, obiectivele dezvoltare ale mileniului, număr de 17, printre care se numără și cele împotriva, luptei împotriva foamei. Uh, într-adevăr, la punctul 2 avem acest obiectiv, apoi uh, securitatea alimentară, promovarea nutriției sănătoase și o agricultură durabilă. Liderii mondiali s-au angajat astfel să pună capăt foametei și malnutriției pe plan internațional și pentru o nutriție bună, sănătoasă pentru toată lumea, Uh, în orice moment aceste obiective, urmând să fie uh, îndeplinite până în 2030. Apoi s-a abordat uh, subiectul insecurității alimentare și subiectul altor provocări deosebite. Asta a însemnat nevoia de politici multidimensionale. Asta a însemnat agricultură, comerț și uh, procesare agroalimentară combinate, atenție la grupurile vulnerabile și munca pentru a combate malnutriția. Deci s-au făcut progrese în ultimii zeci de ani, pentru că mulți oameni au scăpat de sărăcie în ultimele decade, s-au creat locuri de muncă și s-a îmbunătățit protecția mediului, se consideră totuși că Sute de milioane în lume în 2018 nu mâncau așa cum trebuie, cu, mai, cu mult mai mult decât cei din decât numărul din anul precedent. E vorba de o creștere importantă pe trei ani consecutiv. Asta înseamnă că obiectivul de dezvoltare a mileniului numărul 2 nu poate să fie îndeplinit, așa cum arată și raportul de profil. Raportul respectiv al FAO arată că există probleme de creștere a copiilor sau bebeluși cu o greutate foarte mică la naștere. Numărul acestor copii și bebeluși cu probleme uh, a crescut. Asta înseamnă că obiectivul respectiv nici el nu va fi îndeplinit. Pe de altă parte avem probleme de supra uh, greutate și obezitate în uh, multe regiuni ale lumii. Femeile sunt mai supuse acestui fenomen decât bărbații pe toate continentele și cu atât mai mult în America Latină. Situația este însă cea mai alarmantă în Africa. În această regiune, foamea este cea mai răspândită din lume, din lume. Aproape toate subregiunile africane, acest fenomen s-a accentuat. În Africa de Est, o treime din populația aproape este malnutrită pe, când, pe lângă problemele de climat uh, și conflictele și alte aspecte au uh, produs această creștere. Recesiunea economică a afectat și în acest sens Africa. A ajunge la securitate alimentară pe plan internațional trebuie să fie o prioritate. Iată de ce avem uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului în acest sens, um, fixate până în 2030. Sunt provocări absolut esențiale pentru lumea noastră și e foarte clar că nu, țările individual nu pot să facă mare lucru. Va trebui eforturi consolidate pentru politici pe plan național, dar și pentru cooperare internațională, pentru a ne asigura că se pot face investiții acolo unde este necesar și ajung la nivelul european. Uniunea Europeană este cel mai mare importator și exportator de produse agricole. Uniunea Europeană joacă astfel un rol deosebit pe piețele agricole mondiale. Uniunea Europeană este și principalul partener cu țările în curs de dezvoltare, că e vorba de produse agricole, fie că e vorba de produse eh, derivate, iată de ce și Uniunea Europeană trebuie să-și facă temele în sensul că eh, Uh, aceste, uh, acest comerț nu trebuie să afecteze celelalte țări în curs de dezvoltare. Reforma PAC trebuie să respecte dreptul țărilor uh, de a-și fixa propriile politici agricole, să nu le slăbească capacitățile de producție și nici siguranța pe termen lung, mai ales în țările cele mai puțin dezvoltate. Acestea fiind spuse, acum aștept cu nerăbdare să ascultăm prezentarea doamnei Maria Helena Semedo și aveți cuvântul. Și sper că am înțeles bine care este ordinea. Într-adevăr, da, dăm cuvântul doamnei director de la FAO. Vă mulțumesc foarte mult, stimați membrii dragi copreședinți, prieteni de la Comisia Europeană, doamnelor și domnilor, mă simt extrem de onorată astăzi uh, de a veni pentru prima dată în fața comisiilor dumneavoastră reunite pentru a vorbea despre principalele priorități ale FAO. Agricultura, pescuitul, dezvoltare uh, durabilă și așa mai departe. FAO este asociația, uh, este organizația care se ocupă cu toate aceste uh, obiective. Astfel, dorim să avem alimente sănătoase pentru toată lumea, ne sacrificând resursele naturale ale planetei noastre. Nu mai avem decât, două, decât 10 ani până în 2030 cu uh, obiectivele de dezvoltare ale milenului. Uh, obiectivul cu numărul 2 este foarte clar că nu stăm deloc bine. E vorba aici de eradicarea foametei și al malnutriției. Conform raportului nostru din 2019, foametea și malnutriția sunt în creștere. Peste 2 miliarde de persoane, adică 26% din populația mondială, nu are acces în mod regulat la alimente sigure și uh, bune. Pe de altă parte, obezitatea este în creștere, se ajunge la o adevărată epidemie în toate regiunile lumii, mai ales în rândul școlarilor. Foametea și obezitatea sunt uh, două fațete ale aceleiași probleme, lipsa de acces la alimente cu adevărat hrănitoare. E nevoie de ceva rapid pentru a transforma sistemele noastre globale de producție agricolă și alimentară. În ultimele zeci de ani ne-am concentrat prea mult pe producția efectivă de alimente. Dacă nu ne schimbăm modul de consum și de producție pentru a ajunge la alimente mai sănătoase, mai bune, nu vom putea nici să hrănim cetățenii noștri și nici să ne protejăm planeta. Protecția, promovarea unui regim alimentar sănătos a fost una dintre politicile noastre principale. Și vom avea un summit în acest sens la ONU în 2021 Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a anunțat acest summit în 2021. Noi la FAO suntem încrezători cum că Uniunea Europeană va interveni și ea în mod activ în această dezbatere. Stimați membri, dacă trebuie, dacă este să ne transformăm sistemele noastre de producție agricolă, trebuie ca fermierii noștri să nu mai sufere de sărăcie. Trebuie agricultură durabilă și să se e, termine cu orice formă de foamete și malnutriție. Pentru asta este nevoie de inovare pentru a ajunge la SDG-uri. Având în vedere discuțiile care au loc în Europeană, știu că durabilitatea, sustenabilitatea este ceva ce vă preocupă în mod deosebit în toate comisiile de specialitate. Mai cu seamă, în reforma, propunerea de reformă a PAC, dar și în viitoarea strategie pe biodiversitate, printre altele. O agricultură durabilă, rezistența față de schimbările climatice, intensificarea măsurilor ecologice și biodiversitatea ca punct uh, de interes pentru toate politicile actuale sunt sau se regăsesc în centrul atenției la FAO Iată cum promovăm aceste teme pe plan internațional, mai cu seamă când vine vorba de Convenția de la Tririo, dar și de Conferința Climatului COP25, dar și Conferința COP15 pe biodiversitate care vor avea loc în curând. Trebuie să găsim soluții de compromis care să fie echitabile și legitime pentru toți. O agricultură durabilă este influențată de mulți factori. Sol, apă, schimbări climatice, degradarea terenurilor, pierderea de biodiversitate și a, a uh, sistemelor uh, din ecosistem. Știm bine că sistemul agricol este principala cauză, sau agricultura este principala cauză pentru defrișări, deforestări și pentru emisia de gaze cu dioxid de, cu efect de seră. Bineînțeles că aceste presiuni sunt resimțite din ce în ce mai mult. Un raport de la EPBS și starea uh, biodiversității, rapoarte lansate de FAO în 2019, arată că biodiversitatea este absolut esențială pentru a îmbunătăți agricultura și producția alimentară și pentru ca sistemele noastre să fie menținute, protejate. Practicile care promovează biodiversitatea sunt uh, consolidate printr-o serie de uh, printr-o gestiune sănătoasă a resurselor. E nevoie de colaborare transsectorială și o gestiune din partea tuturor actorilor implicați. Însă cum să se facă acest lucru? Agriculture is the key to bringing together all these eu cred că agricultura este un element cheie pentru a reuni toți actorii, producătorii, cei din lanțul de um, procesare, uh, legiuitori, pentru a, a, a aborda toate problemele într-un mod holistic. Soluțiile bazate pe natură sunt esențiale pentru sectorul agricol, pentru că ele ajută la atenuarea schimbărilor climatice și promovează securitatea alimentară și nutriția. Stimați deputați, Patru exemple concrete arată cum putem să declanșăm sistemul de, eh, schimbarea sistemului pentru o, o agri, agricultură durabilă. În primul rând, agroecologia. Agroecologia este o abordare printre mai multe abordări, nu este singura, pe care o promovează FAO pentru a promova interacțiunea și proteja interacțiunea între plante, animale, oameni și mediu, încercând să ținem cont și de chestiuni sociale, astfel încât sistemul alimentar să fie durabil și echitabil. De curând, statele membre FAO au căzut de acord asupra celor 10 elemente ale agroecologiei, un instrument uh, analitic uh, uh, și practic pentru a ajuta statele um, să facă tranziția către agroecologie în, uh, la fața locului, datorită și finanțării europene, uh, Uniunea uh, FAO promovează proiecte pentru sprijinirea noilor practici agricole și va sprijini statele membre pentru a integra cele 10 elemente în politicile lor naționale. În al doilea rând, creșterea animalelor. Impactul animalelor um, domestice asupra resurselor planetei a um, fost în centrul atenției în multe um, organisme, inclusiv la FAO animalele, creșterea animalelor constituie aproximativ 40% din producția, din uh, cifra de afaceri în domeniul agricol. Sprijină um, securitatea alimentară, dar și oferă locuri de muncă pentru aproximativ 1,3 miliarde de persoane. În anumite contexte, pro, producția animalelor este esențială pentru eh, serviciile ecosistemice, pentru um, combaterea sărăciei, și pentru nutriție, mai ales la copii, femei și grupuri vulnerabile. Tocmai, după, tocmai de aceea FAO sprijină uh, statele membre să dezvolte inițiative cu de creștere animalelor cu, redu- cu emisii reduse, astfel încât să se reducă cu o treime uh, emisiile prin uh, o mai bună creștere, prin hrana animalelor și așa mai departe. Nu considerăm că există o soluție care să se potrivească peste tot și nu sugerăm aceeași abordare uh, în Europa și în alte regiuni, de exemplu. De exemplu, în, în, în conformitate cu uh, recomandări internaționale, statele europene ar trebui să își reevalueze uh, consumul de carne. În plus, un regim uh, um, preponderent bazat pe proteine face ca zona europeană să uh, depinde de alte părți ale lumii, mai ales pentru furajele animalelor. Iar asta mm, are o amprentă importantă asupra ecosistemelor. Apoi, combaterea degradării pădurilor și defrișărilor. Este foarte important să ajungem la un uh, consens uh, pentru a reduce amprenta ecologică a produselor agricole. Um, furajul, um, alimentele, uh, dar și producția de lemn. Um, un raport al FAO prezentat mai devreme astăzi în Bruxelles arată că 40% din hrana produsă este pierdută de când este recoltată până când este vândută excluzându-se uh, consumul. Reducerea risipei și pierderilor de alimente este un element cheie al obiectivelor de dezvoltare durabilă, dar este de asemenea un mijloc pentru a um, atinge alte obiective durabile, securitatea alimentară, nutriția și uh, sustenabilitatea din punct de vedere al mediului. Avem nevoie de date mai bune referitor la unde are loc această risipă de-a lungul lanțului alimentar și lanțului de aprovizionare și care sunt motivele. Și uh, despre, la asta se referă acest raport. În al treilea rând, lupta pentru a combate pescuitul uh, INN. Uh, rolul pescuitului în uh, securitatea alimentară și în nutriție a crescut în ultimele decenii la nivel global. Peștele uh, furnizează aproximativ 3 um, hrană pentru aproximativ 3,3 miliarde de oameni, um, uh, iar peștele constituie aproximativ 30% din uh, consumul de proteine pentru aceste 3,3 milioane de uh, miliarde de persoane. Însă pescuitul um, uh, nedeclarat, nereglementat și ilegal uh, costă miliarde în fiecare an și se estimează că uh, Um, este că unul din cinci pești uh, pescuiți sunt uh, pescuiti INN. Uh, iar asta constituie amenințare la adresa resurselor piscicole ale planetei. Pentru a combate asta, în 2009, FAO a, abordat, a adoptat acordul de măsuri în domeniul pescuitului, un prim acord obligatoriu la nivel internațional care vizează direct pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat a intrat în vigoare în iunie 2016, iar Uniunea Europeană a fost parte ca organizație membră. De asemenea, aș vrea să menționez că în timp ce tocmai vorbim, aproximativ 800 de delegați sunt reuniți la Roma pentru un prim simpozion privind durabilitatea în domeniul pescuitului. Sunt uh, convinsă că acest simpozion va oferi o nouă viziune pentru pescuitul durabil în secolul 21. Un al patrulea exemplu, codul de conduită pentru utilizarea și gestionarea durabilă a um, îngrășămintelor, elaborat de curând uh, de către FAO. Acest cod poate să ne uh, ajute să trecem către protecția solului și neutralitatea în ceea ce privește degradarea solurilor. Uh, propune practici pentru a ajuta diferiți uh, actori în utilizarea și gestionarea îngrășămintelor și fertilizanților. Stimați deputați, aceste câteva exemple ne arată cum FAO lucrează ca intermediar pentru a se ajunge la acorduri acceptabile pentru toată lumea. Și uh, Cred că înțelegeți că nu este ușor să ajungi la acord între 190 de sta- 90, 194 de state membre. Consensul stă la baza muncii noastre și trebuie să continue să fie motorul uh, muncii noastre pe calea către COP25 privind clima și COP15 privind biodiversitatea, ce va avea loc în octombrie 2020 în China. Acest, uh, această COP poate deveni un, un moment similar celui de la Paris pentru biodiversitate. Pentru asta însă trebuie uh, ca sectorul dezvoltării um, să coopereze cu celelalte sectoare, iar Uniunea Europeană trebuie să fie lider aici. Stimați deputați, Uniunea Europeană și statele membre au un parteneriat îndelungat, solid, bazat pe încredere reciprocă și încadrat de Agenda 2030. În acest uh, context, FAO salută uh, pactul ecologic european propus de către doamna președinte a Comisiei, doamna Ursula von der Leyen, precum și uh, sprijinul puternic al Uniunii Europene pentru multilateralism și obiectivele de dezvoltare durabilă. FAO consideră rolul deputaților uh, și parlamentarilor ca fiind strategic pentru adoptarea politicilor uh, potrivite, pentru crearea cadrului juridic uh, potrivit, ci pentru alocarea resurselor uh, necesare pentru o planetă mai durabilă. În noiembrie 2018 a avut loc primul summit global parlamentar împotriva foametei și malnutriției uh, la Madrid. Parlamentul European și Comisia Europeană au jucat un rol esențial uh, în succesul acestui summit. În acest context, aș vrea să subliniez rolul semnificativ al Alianței Parlamentare Europene în lupta împotriva foametei și malnutriției. Uh, aici uh, fac parte membrii ai parlamentelor din diferite țări, grupuri politice și comisii uh, parlamentare diferite. Și mulți dintre membrii acestei alianțe sunt prezenți astăzi aici. Această alianță este mai importantă azi ca niciodată pentru a promova o agricultură durabilă, o nutriție, un regim sănătos Uh, și uh, promovarea măsurilor uh, pentru atingerea obiectivelor. Vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate de a mă adresa dumneavoastră astăzi. Va fi o onoare să fac schimb de opinii cu dumneavoastră pe aceste subiecte sau altele importante pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mrs. Smith, for the perfect timing. And, uh, Vă mulțumim pentru respectarea perfectă a timpului alocat uh, și pentru introducerea dumneavoastră. Am să dau cuvântul acum, timp de 10 minute, Comisiei, doamnei Marita Jäger, vice-director general de la DigiDevco. Thank you. Carla Montezi, director. Mulțumesc. Carla Montezi, mă numesc, director general la Comisie um, pentru Planetă și Prosperitate. Domnule președinte, uh, doamnă copreședinte, uh, dragă Maria Elena, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați invitat uh, Comisia la această dezbatere. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi doamnei Semedo pentru uh, discursul său interesant uh, și care ne-a inspirat. Aș vrea să fac referire la cooperarea noastră cât se poate de valoroasă cu FAO în multe domenii. Timp de mulți ani, Comisia Europeană a cooperat îndeaproape cu FAO în multe domenii ale mandatului FAO. Această cooperare a merge de la inovație agricolă, la păduri, pescuit, uh, securitate alimentară, dar și uh, boli animale. Mulți, multe uh, direcții generale ale Comisiei sunt în cooperare cu FAO, nu am să le menționez pe toate, însă aș vrea să spun că împreună Uh, oferim aproximativ 150 de milioane de euro pe an pentru a sprijini prioritățile noastre comune. Bineînțeles, avem un dialog strategic cu FAO pentru că este important să uh, găsim răspunsuri comune la provocări comune. Avem uh, patru domenii cheie de lucru. Întâi, Uh, lanțurile de aprovizionare durabile, apoi reziliența și crizele alimentare, apoi schimbările climatice și gestionarea resurselor naturale și, în al patrulea rând, nutriție și sisteme alimentare durabile. Și, bineînțeles, uh, așteptăm cu nerăbdare următorul dialog strategic ce va avea loc în a doua jumătate lui 2020. munca noastră împreună cu FAO se concentrează asupra îmbunătățirii informațiilor și cunoașterii pentru a obține informații, dar și a le uh, pune la dispoziție ca un bun public global. De asemenea, cooperăm cu FAO ca partener de implementare la proiecte de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană, dar și pentru a facilita tratate și acorduri cu partenerii noștri internaționali principali. După cum spunea doamna Semedo, sunt multe domenii uh, cele în care cooperăm, dați-mi voie să mă concentrez asupra unui domeniu în care trebuie să facem progrese în mod urgent. Și aici uh, mă refer la sistemul alimentar durabil. Dați-mi voie să menționez uh, cum Uniunea Europeană și FAO cooperează și vor continua să coopereze asupra acestui subiect cheie. În urmă, cu numai câteva săptămâni, FAO a publicat un studiu, iată-l, numit uh, Sistemele alimentare la risc, noi tendințe. Acest uh, studiu este uh, o, fructul cooperării între FAO Uh, Centrul de Cercetare Francesc CIRAD și Comisia Europeană. Studiul este important deoarece analizează interacțiunile între sistemul alimentar și schimbările climatice, analizează consecințele uh, asupra mediului ale sistemelor alimentare existente, dar analizează și dimensiunea socială și economică a sistemelor alimentare. Iar um, rezultatul clar este că sistemele alimentare joacă mai multe roluri. Sistemele alimentare nu mai au ca rol numai să furnizeze alimente, ci trebuie văzute și din punctul de vedere al îmbunătățirii sănătății publice, a protejării mediului, a creării de locuri de muncă, a um, crea uh, prosperitate și a aborda uh, schimbările climatice. Bineînțeles, toate aceste aspecte vor fi incluse în uh, Pactul Ecologic European prezentat de către doamna von der Leyen. Noi propunem și care, pentru care vom face propunere în primele 100 de zile ale mandatului. Acest pact ecologic va include o nouă strategie farm to fork, de la fermă la forculiță sau în farfurie, Uh, pentru a acompania întregul lanț de uh, aprovizionare, de la producție la consum. Reiese foarte clar că acțiunile în domeniul climatic trebuie să devină un obiectiv al sistemului alimentar, că trebuie să promovăm agrobiodiversitatea uh, și sistemele alimentare durabile. În 2020 vom avea conferința ONU privind biodiversitatea, uh, menționată de doamna Semedo în China, COP15, și vom încerca să creăm un nou cadru ambițios uh, pentru oameni și natură la această COP. Însă pentru a obține asta, asta înseamnă că agricultura trebuie să permită creșterea biodiversității și pentru asta trebuie să uh, îmbunătățim aplicarea principiilor agroecologice. FAO și Uniunea Europeană împreună pot face multe progrese în acest domeniu. Dați-mi voie să vă amintesc că în urmă cu câteva săptămâni am, samnat, am semnat uh, acordul nostru pentru stimularea practicilor uh, dura, agricole durabile în uh, Africa, Pacific și Caraibe. Vrem să partajăm practici care să crească biodiversitatea și să uh, combată schimbările climatice. Asta în ceea ce privește sistemele alimentare durabile, însă aș dori să menționez încă un domeniu și anume pescuitul. În urmă cu numai câteva săptămâni am anunțat un nou program un program de 40 de milioane pentru a promova pescuitul durabil în uh, lanțul alimentar. Aceste acțiuni vor fi implementate de FAO. Am încercat să vedem cum putem contribui la creșterea economică, crearea de locuri de muncă, securitatea alimentară, îmbunătățind uh, durabilitatea pescuitului și acvaculturii peștele constituie aproximativ 17% din aportul alimentar um, în ceea ce privește proteinele la nivel global. Niciodată la nivel mondial nu s-a uh, consumat atât de mult pește uh, ca astăzi. Însă, a furniza pește în mod durabil unei populații în continuă creștere devine Uh, o provocare, o enormă provocare. În ultimii ani am uh, efectuat eforturi considerabile împreună cu FAO pentru a dezvolta instrumentele necesare pentru a răspunde la obiectivul de dezvoltare durabilă 14, uh, mai exact a pune capăt pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Avem orientări privind sistemele de documentare ale capturilor, Um, s-a creat un registru global pentru vasele de pescuit și el funcționează și a intrat în vigoare și acordul privind uh, măsurile privind statul de port. Toate acestea cu un sprijin din partea Uniunii Europene. În concluzie, aș dori să menționez că sunt multe domenii în care cooperăm cu FAO. Uh, trebuie spus că facem tot ce putem pentru a combate criza alimentară și în cadrul uh, rețelei globale împotriva crizelor alimentare. De asemenea, stimulăm inovația în agricultură prin forumul nostru global privind cercetarea agricolă. Aș vrea să menționez și munca comună la gestionarea comună a pădurilor. Toate acestea sunt domenii cheie Vrem să continuăm cooperarea și în viitor, bineînțeles. Dați-mi voie să spun că ceea ce avem în comun la Comisie și la FAO este faptul că întotdeauna facem eforturi pentru a, ca resursele să fie utilizate în mod durabil în, uh, com, în combinație cu activități uh, care uh, generează venituri. Pentru că, bineînțeles, trebuie să analizăm uh, sau să ne ocupăm de durabilitate, dar trebuie să ne ocupăm și să creăm locuri de muncă uh, și resurse pentru cei care au nevoie de ele. În viitor vrem să fim mai rapizi și mai eficienți. Deci dați-mi voie să închei prin a spune că este cât se poate de potrivit faptul că ONU va convoca un summit privind sistemele alimentare în 2021. Sperăm că va fi un summit ambițios și vom uh, coopera cu toți partenerii relevanți, inclusiv FAO, pentru ca sistemele alimentare globale să fie mai durabile și mai inclusive. Mulțumesc pentru atenție! Thank you, Mrs. Jagger. Mulțumim foarte mult. Și acum am să dau cuvântul colegilor pentru întrebări. Aș ruga apoi să avem timp suficient ca să poată invitații noștri să răspundă, deci cam câte un minut fiecare, în așa fel încât să avem timp și pentru răspunsuri. Începem cu doamna, domnul Dorfman. Mulțumesc. Mi s-a părut foarte interesant. Trebuie spus că mm, când ne uităm la proiectul de reformă al PAC pe care îl discutăm în momentul de față, securitatea alimentară practic nici măcar nu mai apare. Poate puțin în introducere, în considerente, dar în rest nu mai apare. Și cred că și la asta ar trebui să ne gândim puțin. Ce mi s-a, mi s-a părut foarte important, doamnă Semedo, în ceea ce ați spus dumneavoastră, este că la creșterea animalelor ați făcut o diferență între creșterea durabilă și mai puțin durabilă a animalelor. Se vorbește mult despre faptul că producția de carne în general este o problemă, dar uităm că există milioane de hectare de pășune pe planeta noastră și în Europa, care sunt folos, care au un sens să, să, să existe numai dacă există și animale care să mănânce această iarbă. Dacă am vrea să producem uh, plante pe aceste uh, suprafețe, ar trebui să arăm toate aceste pășuni și să cultivăm uh, alte plante, ceea ce nu cred că ar fi potrivit din punct de vedere al mediului. Aș avea o întrebare. Pe bună dreptate, ați vorbit despre risipa alimentară, mai ales uh, unde lipsesc cel mai mult uh, alimentele și în zonele mai calde ale planetei, pierderea uh, de alimente este cea mai ridicată în lanț, lanțul de aprovizionare. Nu ar fi logic să avem o strategie pentru o îmbunătățire a depozitării hranei și pentru a se menține lanțul um, um, refrigerării, astfel încât să nu se piardă atâtea alimente cum se pierd în momentul de față. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să repet încă o dată că ar trebui să vă respectați timpul alocat pentru intervenție, în așa fel încât să poată interveni toată lumea. Și acum are cuvântul colegul De Castro. Vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare, aceste frumoase prezentări. mulțumesc mai cu seamă doamnei Semedo. Așa cum a spus și dânsa în Parlament uh, nostru, avem această alianță împotriva foamei. În curând ne vom întâlni în această formulă cu deputați din mai multe grupuri și sperăm să avem ocazie și la plenara viitoare să îl avem printre noi pe directorul, directorul de dumneavoastră de la FAO, domnul Ciu, care să ne spună direct ce orientări își dorește FAO pe viitor. Așa cum spunea colegul Dorfman, noi suntem extrem de angajați în această reformă a PAC și în același timp așteptăm cu oarește îngrijorare ce se va întâmpla să vedem ce se va întâmpla cu această New European Green Deal, acest nou proiect al doamnei uh, Ursula von der Leyen și deci de la noua comisie executivă. Sperăm ca politica agricolă comună să facă parte din acest nou acord, nou, nou New Green Deal și nu putem să luptăm împotriva schimbărilor climatice și strategia respectivă nu o putem avea fără a ne gândi la agricultură. Agricultorii nu sunt doar o problemă, pot să aducă și soluții. Ne-ar place să existe sinergii între toate aceste aspecte. Vă mulțumim foarte mult. Eu, Mrs. De Castro, I will now... Mulțumesc, domnule De Castro. Și acum, domnul Hausling. Ja, vielen Dank, Frau Semedo, für die Mulțumesc, doamnă Semedo, pentru informațiile pe care ni le-ați uh, dat. Mi s-a părut remarcabil faptul că s-a schimbat tonul în ceea ce privește agroecologia. Ea este acum în prim plan. Uh, spunem de asemenea că nu trebuie să producem mai mult, ci mai sănătos, pentru că ce vedem este cantitate, cantitate, cantitate. Vedem și că există probleme de um, proastă nutriție Uh, iar noi în uh, Europa nu suntem un exemplu strălucit de um, nutriție. Și noi, uh, în plus, aruncăm 30% din alimente la gunoi. Mi se pare că ați subliniat importanța animalelor pentru agricultor și pentru um, sistemul alimentar. Și domnul Dorfman a spus pe bună dreptate că um, atunci când creștem uh, bovine, ele trebuie să, mănâncă, să mănânce iarbă, dar avem problema în Europa că 70% din cereale sunt produse pentru furaj. Asta nu e durabil. Suntem de asemenea cel mai mare uh, importator de proteine um, vegetale. Și nu văd progres aici. Uh, avem obiective frumoase, dar nu le respectăm. Ați menționat biodiversitatea agricultura și în statele industriale este principala răspunzătoare pentru dispariția biodiversității. Deci trebuie să ne îndepărtăm de o agricultură bazată pe utilizarea pesticidelor. Și aici, în PAC, avem prea puține lucruri referitor la asta. Și un lucru pe care nu l-ați menționat. Suveranitatea alimentară mi se pare un concept important nu numai pentru statele din sud, din sudul global, ci pentru toate statele, pentru că statele um, din sudul uh, global trebuie să se poată hrăni singure, dar dacă nu intervine la noi acest termen, nici ele nu vor putea face. Mulțumesc, domnule Heusling, doamna Aguilar. Gracias, señora Semedo. Mulțumesc, doamnă Semedo, pentru faptul că sărbătoriți împreună cu noi această zi deosebit de importantă pentru FAO. Știți foarte bine că în Europa prioritățile noastre alimentare și climatice sunt diferite de cele ale țărilor în curs de dezvoltare în Europa. Spre exemplu, uh, produsele OMG nu fac parte din preocupările noastre, însă în țările asiatice produsele OMG pot să reprezinte o diferență între viață și moarte. Uh, tehnologia poate fi utilizată drept instrument pentru a face față foametei și pentru a face față, de asemenea, și fenomenelor climatice extreme. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Aguilar, și acum doamna Schlerer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc invitatelor noastre pentru aceste prezentări, uh, mai ales dacă e să ne gândim la ceea ce spunea domnul comisar Hogan la un moment dat. Eu aș avea o întrebare precisă în ceea ce privește noile acorduri comerciale cu Africa. Le-am discutat pe îndelung, de e foarte important să ne continuăm munca în această direcție. Aș avea o întrebare uh, pe care o adresez celor doi uh, invitați ai noștri. Ați vorbit despre fermele familiale. Dacă e să ne uităm în Africa, observăm că deja foarte multe terenuri, pământuri uh, sunt deținute de chinezi. Cum ne putem asigura că vom uh, îndeplini obiectivele pe care ni le-am fixat, care sunt bune și frumoase pe hârtie, dar care sunt instrumentele concrete de care dispunem? Și încă o întrebare. Eu sunt de asemenea membru al, uh, membra Comisiei uh, de Pescuit. Vin din țările de jos, Marea Nordului, care cât de curând va fi inundată cu eoliene. Deci pescuitul va avea de suferit. Deci sectorul pescuitului va fi uh, periclitat. Articolul 2 din acordul pentru climă prevede securitatea, siguranța alimentară. Deci ne puteți spune câteva cuvinte și în acest sens? Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Christensen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, oratorilor noștri pentru prezentări. Vom fi cât de curând 10 miliarde de oameni pe pământul acesta, ceea ce e o provocare, așa că o să trebuiască să fie de mâncare pentru toată lumea sunt trei domenii pe care trebuie să le, um, să le stăpânim. Noile tehnologii, să punem capăt risipei alimentare și apoi, evident, o coerență sporită în așa fel încât să putem să facem față eventualelor boli, epidemii, uh, deci toată munca la nivel genetic. Și, evident, nu trebuie să uităm nici biodiversitatea și în funcție de suprafețele cultivate. E, agricultura reprezintă o parte din soluție doar. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Huysen. Eh, dank u wel, voorzitter. Goed inderdaad dat we dit debat hebben. Want... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt încântat de ceea ce am auzit, pentru că eu cred că e vorba de una din marile provocări ale viitorului, alimentația la nivel mondial. Este foarte important să constatăm că, de fapt și de drept, alim dificultățile alimentare și malnutriția nu scad, ci sporesc. Avem dificultăți. Noi suntem uh, parteneri comercial pentru multe regiuni ale lumii din punct de vedere alimentar am uh, întreprins o serie întreagă de eforturi pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare. Avem acorduri uh, în acest sens. E vorba de etape importante și întrebarea mea ar fi următoarea. Noi, ca și Uniunea Europeană, ce am mai putea face pentru Africa sau pentru țările în curs de dezvoltare? Ce am putea face în plus? Mă gândesc că la nivel european e foarte important să putem investi în producția la nivel local în țările în curs de dezvoltare, dar de asemenea să investim și în capacitățile de stocare și procesare a produselor agricole, în așa fel încât aceste țări să depindă mai puțin de importuri. Întrebarea mea concret către doamna Semedo uh, este următoarea. În Europa oare să fac suficiente eforturi, da sau ba?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 ohledně mezinárodního obchodu. Thank you. I'll now give the floor to Mr. Bito. Am apreciat îndeosebi sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, spune domnul Bitou. Mă bucur de faptul că FAO integrează agrobiologia, biodiversitatea, uh, natura sălbatică. Mă bucur de asta pentru că observăm că în țările în curs de dezvoltare această biodiversitate internă bazată pe rase locale și vechi și biodiversitate locală și veche sunt mult mai eficiente decât uh, orezul OMG menționat de doamna Aguilera. Așa că mă bucur că FAO preia aceste soluții drept soluții pentru a pune capăt dificultăților alimentare. Cu toate acestea am auzit totuși în această prezentare și ideea aceea de smart agriculture, deci o agricultură inteligentă având în vedere clima intensificarea agriculturii. E cam o problemă acest lucru, pentru că vine și telescopează exact uh, soluțiile menționate exact înainte, adică bazate pe agricultură, pe biodiversitate, pe agroecologie. Și vă întreb, ce înțelegeți noastră prin acest termen? Care este compatibilitatea cu acțiunile noastre și cu nevoia de a avea practici agricole agroecologice, singurele în măsură să facă față situației de criză? Care ar fi rolul tehnologiilor în acest context? Pentru că, într-adevăr, agroecologia, așa cum o practic eu în ferma mea zi de zi, se bizuie pe cooperarea cu tot ceea ce este viu, pe autonomie, autonomie economia agricultorilor nu înseamnă neapărat tehnologii extrem de elaborate și complicate. Eu cred că a venit momentul să ne îndepărtăm de această abordare tehnico-tehnică. Vă mulțumesc. See? Now I'll give the floor to me. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Gutlen. Tack fru Semedo för att du är här och eh, för ditt inlägg. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc eh, invitatelor noastre pentru aceste prezentări. Aș vrea să mă refer la produse chimice și climă. Mai întâi, produsele chimice. Noi cu toții știm că sunt foarte multe produse chimice utilizate în agricultură. Și asta e o problemă. E o problemă din punct de vedere al biodiversității, pentru că sunt foarte multe specii care dispar. Insecte și așa mai departe. Sau sunt altele care nu mai, nu mai asigură producția de polen pe planeta noastră. Apoi, sănătatea omenească este afectată de asemenea, de aceea trebuie să ne asigurăm că uh, vom limita utilizarea acestor produse chimice în producția agricolă, pentru a nu pierde toți acești polenizatori, care sunt importanți pentru ecosisteme. Așa că biodiversitatea este un element deosebit de important și de altfel Națiunile Unite au vorbit deja despre dreptul la hrană, dreptul la uh, alimentație care să se bizuie pe biodiversitate. Așa că trebuie să găsim mijloacele care ne vor permite să avem producție sporită, dar care să nu pericliteze biodiversitatea în momentul în care vorbim despre plante, spre exemplu, în lumea industrializată. Cum putem evita această utilizare a produselor chimice în agricultură? Și știm foarte bine că e, un pro- e o problemă care afectează și clima, având în vedere consumul sporit de carne uh, recent. Ce putem face? Ce soluții uh, avem la îndemână? Trebuie să facem ceva, pentru că atunci când vorbim despre agricultură, implicit vorbim și de consumul cu carne, de carne. Cum putem face să luăm măsuri drastice pentru a inversa tendința? Mai sunt încă două persoane înscrise la cuvânt, v-aș ruga fiecare câte un minut în așa fel încât invitatele noastre să poată răspunde la întrebări. Doamna Moltor. Vielen Dank. Ähm, auch wenn in der Überschrift nicht mehr. Mulțumesc. Domnule președinte, Chiar dacă uh, din titlul uh, au dispărut anumite lucruri, cum ar fi, spre exemplu, creșterea animalelor în masă, în mod industrial, trebuie totuși să ne punem întrebarea cum vom face să fructificăm cât mai bine terenurile disponibile. Uh, doamnă Semedome, a lipsit un element în intervenția dumneavoastră și anume rolul femeilor. Aveți exemple de proiecte în care au dat rezultate bune tocmai datorită finanțării europene? Și, în final, Trebuie să luptăm împotriva malnutriției, a foametei. Însă pentru asta, de multe ori, trebuie să îmbogățim alimentele în uh, substanțe, uh, uh în nutrimente și mă gândesc, oare n-ar trebui să investim mai mult pe viitor uh, în, în acest lucru și în educație, în așa fel încât să putem extinde această alianță de luptă împotriva foametei să devină o alianță pentru alimentație și pentru bună utilizare a resurselor într-un mod de viață sobru, în așa fel încât să putem ataca răul la rădăcină, cum ar fi o problemă, cum ar fi obezitatea. Mulțumesc, doamna Katainen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Avem o viziune foarte clară despre viitor. Noi știm că trebuie să consumăm din ce în ce mai multe uh, substanțe vegetale. Acum, bun, carnea nu o să dispară uh, definitiv din toate dietele din, uh, de pe întreaga planetă. Uh, car- producția de carne mă gândesc că ar trebui totuși să fie pusă în categoria periculoasă pentru mediul înconjurător, pentru că nu știu dacă vom mai avea suprafețe suficiente pe viitor pentru păstorit, pentru creșterea animalelor și nu știu dacă vom mai avea suficiente resurse hidrice pentru o, o astfel de activitate. Și mai sunt și țări în care animalele nu sunt bine tratate, uh, sunt uh, maltratate și sunt folosite pentru producție de carne de consum atunci întrebarea este cum am putea să reușim să transmitem un mesaj clar, adică trebuie să găsim niște răspunsuri inteligente având în vedere provocările pe care le presupun schimbările climatice și trebuie să oferim mai multă valoare pieței, în așa fel încât produsele etice și durabile să poată să fie răsplătite așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult și acum ultimul vorbitor, Domnul Deser. Merci, monsieur le vice-président. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Și eu, la rândul meu, vreau să mă refer la ce spunea colega Katainen și anume că, într-adevăr, trebuie să avem o abordare față de creșterea animalelor care să fie un pic mai largă decât pur și simplu, da, hrănim animalele cu tone de produse, cum ar fi soia uh, modificată genetic. Nu, ne trebuie o abordare sau o atitudine care să protejeze și să reducă astfel și amprenta carbon. Mă gândesc că ar trebui să fim și mai pragmatici chiar. Apoi, într-un context mai larg, eu cred că în ceea ce privește alimentația nu putem neglija anumite aspecte cum ar fi speranța de viață, care a sporit în foarte multe locuri în lume ceea ce se datorează de asemenea și unei alimentații de calitate. Așa, așa că nu trebuie să fim foarte șovini, însă totuși agricultura europeană a contribuit la acest lucru, face parte din acele agriculturi care a evoluat foarte mult și care a ținut pasul având în vedere schimbările climatice. Așa că n-ar fi rău să avem și o abordare serioasă în această privință ca să nu pierdem munca deja realizată de agricultorii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, după toate aceste întrebări, am să dau cuvântul doamnei Semedo timp de 10 minute ca să poată răspunde și la final, dacă e necesar, câteva observații din partea comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări foarte diferite, diferite unele de altele și am să încerc să uh, răspund așa dând un răspuns global la toate aceste întrebări. Pentru că ele se aseamănă. Cred că ceea ce reiese clar în dezbaterea noastră este că ne confruntăm cu două provocări. În 2050 vom fi 10 miliarde la număr de hrănit. Și atunci cum putem să producem hrană care să fie bună, sănătoasă și care să fie produsă în mod durabil, în așa fel încât să putem proteja și mediul înconjurător. Felul în care am produs până acum alimentația noastră nu mai e o cale durabilă. Nu vom mai avea apă destulă. Am distrus terenurile, solul. Și dacă e să ne uităm la biodiversitate, 50% din caloriile pe care noi le mâncăm, de fapt de unde provin? Provin din orez, din uh, um, porumb și din uh, grâu. Și asta pune evident presiune asupra biodiversității. Avem peste 3000 de specii care pot fi mâncate. De ce nu schimbăm alimentația să mâncăm alte specii care pot fi hrănitoare și care poate respectă mai mult mediul, mai, sunt mai prietenoase cu mediul, ca să zic așa, și eventual să ne schimbăm comportamentul. E clar că trebuie să producem mai multă hrană și asta am spus. Inovația în acest sens este deosebit de importantă pentru că ea poate fi sub forma tehnologiei, dar nu numai. Pot fi noi uh, metode de producție, uh, pot fi un sistem care să fie mai prietenos cu mediul, în care diversificăm producția, în care avem tehnologii mai vechi sau cunoștințe, experiența și putem avea acea dimensiune tradițională combinată cu noi informații și cu noua tehnologie. Și tocmai asta trebuie să punem la oaltă. Dar, acum în ceea ce privește felul în care consumăm, n-am fost durabil în consumul nostru. De ce? Pentru că, așa cum am spus, avem 2 miliarde de oameni care sunt obezi. De ce s-a ajuns la obezitate? Tocmai pentru că nu mâncăm în mod potrivit. Poate prea mergem prea des la fast food și mâncăm fast food prea des. Poate nu... Nu știu, nu pot să spun exact că mâncăm prea multă carne. Când m-am referit la carne, nu asta neapărat vreau să spun. Soluția nu e să mănânci carne, ci să vezi felul în care poți găsi o dietă sănătoasă și hrănitoare adică un echilibru în consum. Eu nu pot să spun, uh, dacă e să ne uităm, nu știu, să vă dau un exemplu, în SUA. Ei mănâncă 100 de kilograme de carne pe an. Mă duc în Gambia. Ei mănânc 3 kg de carne pe an. Nu mă pot duce la Gambia să le spun să nu mănânce carne. Pentru că nu despre asta e vorba. Într-adevăr, trebuie să ne îndreptăm înspre o dietă bazată mai mult pe vegetale, dar trebuie să fie o dietă echilibrată și atunci pentru asta e nevoie și de carne. Ideea este să ponderăm cantitățile fiecărui uh, categorii de, uh, de alimente. Și trebuie să vedem și contextul, pentru că nu putem aplica aceeași dietă la toată lumea. Avem dieta din Mediterana, dar mai sunt și altele care sunt foarte hrănitoare, dar care sunt într-un alt context. Și sunt produse uh, acolo unde oamenii cunosc această dietă și e hrănitoare pentru ei. Deci, despre asta e vorba. Cum putem avea o dietă mai durabilă uh, și în același timp să ne uh, uh, protejăm și mediul, să nu irosim apa, să nu degradăm solul și în același timp să menținem și biodiversitatea. Și eu cred că așa ar trebui să gândim și, după cum spuneam, biodiversitatea, agricultura, noile metode de producție ar trebui văzute într-un context global. Și, așa cum ați spus și dumneavoastră, în ceea ce privește creșterea animalelor, eu cred că aici e vorba mai degrabă de o eficiență sporită în felul în care ne producem sau gestionăm Uh, aceste, uh, această activitate de creștere a animalelor, cum protejăm pășunile, cum putem avea economie circulară. Și la FAO eu spun întotdeauna, avem și am învățat de altfel din anumite țări, cum ar fi Argentina, Uruguay, ei vin cu soluții noi, pentru că, deși vă pot spune că au suficiente pășuni, Uh, e clar că ei își epuizează resursele și dacă nu astăzi, atunci pe viitor o să fie cazul. De aceea trebuie să întreprindem măsuri acum, astăzi, plecând de la informațiile și datele de care dispunem pentru a evita ca pe viitor să nu devină o problemă acest lucru. Un alt aspect referitor la risipă alimentară și pierdere alimentare. Eu cred că sunt două lucruri diferite. Când vorbim despre pierdere alimentară, și s-a spus de altfel, e vorba de după etapa de producție, după lanțul de producție, adică cum împachetăm, cum stocăm, cum avem uh, structuri uh, de răcire și de menținere a hranei la rece și mă gândesc că în Africa, în Asia, acolo mai degrabă avem această problemă. În Europa avem niște sisteme mai eficiente, ca să zic așa. Deci o problemă, aș spune eu, mai degrabă caracteristică țărilor în curs de dezvoltare. Risipa alimentară e hrana pe care o risipim pe piață, în partea de consum. Și asta, de asemenea, e o problemă, pentru că dacă e să risipim mâncare, atunci implicit risipim apă, solul utilizat pentru producția mâncării respective, deci sunt prost folosite și contribuim astfel la sporirea emisiilor uh, de gaze cu efect de seră. Atunci noi cum putem, în consumul nostru, să abordăm o nouă atitudine față de ceea ce consumăm, felul în care consumăm, în așa fel încât să putem avea o, dia- o dietă sănătoasă și durabilă. Și cred că s-a spus, Carla parcă spunea, că summitul pe sistemele alimentare va reprezenta o șansă pentru a discuta toată, tot lanțul valoric, de la fermă până la furculiță sau la farfurie, felul în care producem, felul în care procedăm procesăm, felul în care consumăm. Și exact la asta trebuie să ne uităm pentru a vedea unde sunt sinergiile și interacțiunile între toate aceste sisteme. De asemenea, s-a spus, a fost evocat felul în care utilizăm terenurile. Eu cred că avem două elemente importante aici. Mai întâi, VGGT, adică ghid îndrumător referitor la gestionare durabilă a terenurilor și apoi investițiile pentru agricultură responsabilă. Și acest, aceste două elemente ne permit să utilizăm terenuri care să nu fie, ca să zic așa, exploatate, ci să aibă toată lumea de câștigat de pe urma utilizării acelor pământuri. Și cam așa am examinat noi situația. Apoi a mai fost o întrebare referitor la biotehnologii. După cum spuneam, ne dorim căi mai bune de producție în care să avem mai puține boli și epidemii în rândul vegetalelor, să, pentru că și asta devine o problemă. Avem din ce în ce mai multe boli și epidemii care sosesc și care apar, nu știu, din schimbări climatice, Uh, dar nu numai în rândul oamenilor, ci uh, anumite boli în rândul plantelor devin din ce în ce mai rezistente și atunci se, uh, lucrurile se complică. Tocmai de aceea trebuie să găsim soluții față de acest lucru. Am spus, agriecologia este una din soluții. Tehnologia ne poate oferi soluții. Mai multe țări chiar folosesc biotehnologii, însă noi ceea ce spunem la FAO este că fiecare țară poate să hotărască anume ce vor să folosească. Noi vrem să ne îngrijim de uh, uh, acei fermieri pentru care noile tehnologii nu sunt disponibile. Avem nevoie de mai multe informații la nivel de gestionarea mediului, a felului în care mediul poate fi uh, periclitat, fel, sănătatea omenească și așa mai departe, în așa fel încât informațiile să poată fi utilizate în mod concret. Așa vedem noi lucrurile la FAO, însă după cum v-am spuneam, FAO e un intermediar, un mediator. Încercăm să aducem la altă toate părțile interesate. Chiar săptămâna trecută am avut o prezentare referitor la CRISPA, noua metodă de producție. Asta nu înseamnă că suntem pentru sau împotriva, nu, ci oferim un spațiu de discuție pentru toți membrii ca aceștia să poată discuta și să ia decizii în cunoștință de cauza despre felul în care își pot produce alimentația și mâncarea în mod durabil, într-un fel în care să aibă un impact redus asupra uh, animalelor și a plantelor în materie de epidemii și boli. A, dar mi-ați dat numai 10 minute. Da, mai am un pic. Îmi pare rău că n-am fost în măsură să vă răspund tuturor. Am epuizat deja de altfel cele 10 minute. Dar în concluzie, Vreau să știu dacă mai doriți să mai interveniți sau dacă nu, eventual să cer comisiei să tragă concluzii. Nu. Uh, vreau doar, spune doamna Semedo, să mulțumesc Comisiei Europene și Uniunii Europene pentru cooperarea noastră de lungă durată cu FAO. Uh, Comisia Europeană este acum donatorul cel mai mare în rândul FAO. Uh, e clar că avem o cooperare foarte diversificată, după cum s-a spus, Mm, situații de urgență, pentru a face față unor situații uh, de urgență, în țări care au, spre exemplu, nu știu, uh, abordări durabile în diferite domenii, după cum s-a spus, uh, tocmai ce am semnat acum câteva săptămâni un proiect pentru pescuit durabil între UE și țările Africa, Caraibe și Pacific. Avem un dialog în care găsim soluții comune la probleme, problemele comune pe pământ și, evident, e vorba de o cooperare în care ne respectăm reciproc, acționăm împreună pentru a găsi soluții la probleme complexe cu care uh, trebuie să ne confruntăm aici în Europa. E clar că Europa a fost întotdeauna un mare donator, mai ales pentru țările din Africa, pentru care avem o, un task force la care dumneavoastră colaborați și lucrăm împreună. Eu cred că scopul nostru comun este să uh, trăim într-o lume fără foamete, fără sărăcie și exact pe, înspre asta se îndreaptă cooperarea noastră și avem diferite domenii în care colaborăm agricultură, silvicultură, pescuit, siguranță alimentară, plante uh, și animale, boli în rândul plantelor și animalelor. Sunt multe, multe domenii, nu pot să le menționez pe toate, însă în orice caz vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că știu că noastră sunteți cei care aprobați bugetul și permiteți comisiei să, se beneficie, să beneficieze de încredere și sprijin și să conlucreze împreună cu FAO, așa cum am făcut-o până în prezent și poate și chiar mai bine pe viitor. Așteptăm cu nerăbdare acest acel pact ecologic. E o adevărată provocare uh, și noi la FAO, după cum am spus, ne-am schimbat Uh, punctul de vedere, până nu de mult productivitatea era elementul important, însă acum productivitatea trebuie văzută într-un mod durabil și exact despre asta va fi vorba și în pactul ecologic, despre asta e vorba și în politica agricolă comună, despre asta era vorba și în strategia noastră de săptămâna trecută despre biodiversitate, așa că avem elemente comune în care FAO poate contribui și poate învăța multe de la Uniunea Europeană, în așa fel încât să avem cele mai bune practici pe care să le putem împărtăși cu celelalte regiuni ale lumii. E misiunea noastră să putem facilita această polenizare încrucișată de idei între regiuni și între țări. Și să sperăm că dezbaterea de astăzi a fost utilă. Eu oricum am să fiu prezentă și la Roma și dacă mai aveți întrebări, puteți să mă abordați. Uh, aici suntem mai mulți colegi de față și ne dorim să continuăm acest dialog fructuos. Mulțumesc! I'll now give the floor uh, for the... Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul domnului Seb Dans, vicepreședinte de la Envi, pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult uh, invitatei noastre, mulțumesc pentru tot ce ne spuneți, ne inspiră. De ce nu vreți să stați la Roma? Uitați-vă ce vreme oribilă este aici la Bruxelles astăzi. <laughs> Bineînțeles că sunteți aici binevenită oricând și vă mulțumim pentru că ați venit aici să ne vorbiți. Rare ori ne întâlnim în această formulă. Discutăm uh, chestiuni uh, de interes comun pentru cele trei comisii. Iată de ce e interesantă această întâlnire de astăzi, nu mai despre, vorba numai despre subiectul de astăzi, ci ideea este că, iată cum putem să lucrăm între noi, între cele trei comisii, în acest uh, stil transsectorial deseori apar incoerențe între politicile noastre dacă nu dialogăm. Într-adevăr, în ce privește producția agroalimentară, producția clasică, ca să zic așa, o cunoaștem de multă vreme încoace. Pe de altă parte, schimbările climatice s-au intensificat, pierderea de biodiversitate este reală ne îngrijorăm și în ce privește biodiversitatea culturilor noastre. Problema apare și cu o alimentație sănătoasă, dar și cu protecția mediului concomitent. Ați menționat uh, convenția privind uh, diversitatea biologică care va avea loc în China în curând. Un element foarte important, sperați că el să fie echivalentul conferinței de la Paris privind schimbările climatice. Sper și eu acest lucru, despre asta avem nevoie, de asta avem nevoie. Comisia, relativ recent, a reacționat în momentul în care s-a spus că e nevoie de da, de obiective măsurabile pentru biodiversitate, așa cum avem și pentru schimbările climatice. E nevoie de un cadru în care toată lumea să în care toată lumea să aibă încredere, pe care toată lumea să îl înțeleagă cu ușurință. Și da, în ce privește schimbările climatice, am înțeles cum este cu emisiile de dioxid de carbon și ne-am angajat ca economiile noastre să reducă aceste eh, emisii. Eh, acest gen de claritate lipsește când vine vorba de pierderea de biodiversitate și înțeleg că FAO lucrează în favoarea unui astfel de cadru și sperăm că conferința din China va fi un punct de cotitură și că vom putea, după 2020, să ne mândrim cu un adevărat cadru privitor la această pierdere de biodiversitate. Nu prea cred că avem de ales, pentru că extinția speciilor este una accelerată astăzi. E vorba de tot felul de ecosisteme, ați menționat și oceanele dumneavoastră aceste lucruri sunt puse și, sau aceste eforturi sunt puse și în slujba obiectivelor uh, de la Paris, deci nu numai de sine stătător pentru a uh, opri pierderea de biodiversitate. Avem, bineînțeles, uh, în curând și conferința de la Madrid, următorul COP uh, pe schimbările climatice și aici va fi un moment pentru a reitera anumite angajamente. Există o legătură foarte strânsă între biodiversitate, agricultură, soluri sănătoase. Trebuie menționate aceste interdependențe, așa cum au menționat și colegii aici, importanța reformei PAC, uh, în sensul că practicile nesustenabile agricole să nu mai primească finanțări pe viitor în agricultură, dar și în multe alte sectoare ale economiei noastre se vor petrece multe schimbări și Trebuie să se promoveze aceste schimbări, uh, să se stimuleze acestea. Ele nu se vor petrece de la sine, pentru că scenariile pe care le cunoaștem astăzi sunt destul de negative. Sperăm că vom găsi și soluții. Dar, da, bineînțeles că trebuie și o adaptare la aceste schimbări pentru fermieri. S-a mai menționat, ați mai menționat și dumneavoastră risipa alimentară pe care s-a concentrat și ultimul raport al FAO pe anul acesta, ați spus că mai bine de un, mil, un miliard nu au acces uh, astăzi la alimente potrivite. Pe de altă parte, risipa alimentară este un fenomen deosebit de îngrijorător și FAO văd că este în fruntea acestor eforturi. În orice caz, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Văd că s-au făcut multe lucruri pozitive la dumneavoastră, ceea ce se va vedea și la lucrările pregătitoare pe, la următoarele conferințe ale părților COP25 și COP pe biodiversitate și eu cred că avem o bază comună pentru a uh, obține multe rezultate împreună. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență aici. So thank you, Mr. Sevda. Mulțumesc, domnule Dens, pentru aceste concluzii. Am încheiat acum cu acest punct de pe ordinea de zi, iar la ora 4 vom avea acest subiect arzător legat de sustenabilitatea pețelor uh, agricole și Mercosur. Mulțumesc tuturor celor care au venit aici, colegii care au participat la discuție. Am avut o dezbatere foarte importantă. Mulțumesc!